vicepreședinți în conformitate cu regula 24 a regulamentului de procedură. În primul rând trebuie să alegem președintele, după care fiecare dintre cei patru președinți pe rând. Trecem la punctul 2 de pe agenda, de pe, mă scuzați, ordinea de zi, alegerea noului președinte a fost informată că domnul Fiza îl înlocuiește pe domnul Sver și domnul Winkler înlocuiește pe domnul Tuti, iar domnul Maragal îl înlocuiește pe, o înlocuiește pe doamna Evans. Aceștia sunt membrii noștri supleanți de astăzi. Atrag atenția grupurilor politice asupra faptul că dacă intervine vreo schimbare, trebuie, trebuie să ne anunțați înainte de deschiderea votului. Vă rog domnul Kosnodemski. You, you have to uh, take the microphone, otherwise okay. I cannot I understand also... Aprindeți microfonul, vă rog, altfel nu vă putem auzi. Eu îl înlocuiesc pe domnul Lius. Yes. Thank you. Mulțumesc. Are there additional, um, Mai sunt și alte anunțuri? Atunci, foarte bine, mergem mai departe. În primul rând, vreau să vă spun că se întrunește formă. Bineînțeles, în contextul în care sunt prezenți aproape toți membrii. Acum uh, o să vă întreb care sunt uh, nominalizările pentru funcția de președinte. Doamna Camaiva. Wir schlagen Silvia Costa als Präsidentin des Ausschusses vor. O propunem pe Silvia Costa în rolul de președinte. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Silvia Costa este membru de plin al comisiei noastre, este reprezentanta unui grup politic și uh, și-a semnat declarația de interese financiare. O întreb pe doamna Costa dacă este de acord cu această nominalizare. Da, mulțumesc. Bun, dat fiindcă nu avem decât un singur candidat, vă propun uh, să o alegem pe doamna Costa prin aclamare. Dear Silvia, may I offer my congratulations? Felicitări, Silvia. Te invit la prezidiu. Mulțumim.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 o să vă rețin atenția mult timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat. O să fac tot ce îmi stă în putință pentru a garanta buna funcționare, demnitatea acestei comisii și pentru a vă prețui contribuțiile tuturor. Sunt de părere că educația, cultura și uh, politicile pentru tineret uh, reprezintă principalele valori și, fundamentul uh, platformei europene. Mulțumesc secretariatului și interpreților pentru ajutorul lor. Iar acum, haideți să trecem mai departe la alegerea vicepreședinților. Sì, allora eh, continuo in italiano. Eh... O să continu în italiană. Dacă au intervenit schimbări în ceea ce privește membrii supleanți de la runda trecută, vă rog frumos să ne anunțați. Nu? Bun, deci avem pe domnul Winkler, care înlocuiește pe domnul Toti. Domnul Marga îl înlocuiește pe doamna Evans și domnul Fisas înlocuiește pe pe domnul Sver și domnul Ivan Deschi înlocuiește pe domnul Leper. Bun, haideți să mergem mai departe. Formul uh, este întrunit. În primul rând, uh, cine, ce candidat avem pentru uh, vicepreședinte? În primul rând vă felicit pe dumneavoastră și mă bucur în numele grupului nostru pentru o bună cooperare, așa cum am avut-o, de fapt, și în ultimii ani. În numele nostru își dori să propun ca prim vicepreședinte pe doamna Andreea Bocicor. Allora, eh, gra grazie, grazie Sabine Bemberaien. E, eh, noi... Mulțumesc, Sabine. Am fost informați că Domnia sa este membră a comisiei noastre și a semnat declarația așa semna declarația de interese financiare și vreau să întreb uh, doamna candidat dacă este de acord cu această nominalizare, dat fiind că nu avem decât uh, un singur candidat pentru funcția de prim vicepreședinte. Vă propun să o votăm prin aclamare pe Andreea. Passiamo, ehm, naturalmente le faccio le mie congratulazioni e la invito naturalmente a prendere. Vă felicit, Andreea, și vă rog să veniți, să luați loc la prezidiu. <laughs> okay. Prego, onorevole Baxter. Ora eh, procederei al... Ehm, Mulțumesc. Trecem acum la cea de-a doua funcție de vicepreședinte. Avem în continuare quorumul, deci eh, ce candidați avem pentru a doua funcție de vicepreședinte? Thank you. On behalf of... Mulțumesc. Din partea grupului ALDE vreau să-l propun pe domnul Mircea Diaconu fost ministru al culturii din România și suntem de părere că ar fi cel mai bun candidat pentru această funcție. E, eh, grație. E, eh, un... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vă propun eh, că vă, vă informez că domnul Diaconu este membru al Comisiei pentru Cultură și a fost propus de un grup politic și și-a semnat declarația de interese financiare. Îl întreb pe domnul Diaconu dacă este de acord cu această nominalizare. Bine. Da, sunt de acord. Mulțumesc. Dat fiindcă avem un singur candidat, îl propun să, îl, să votăm prin aclamare. La prego di la prego di accomodarsi alla presidenza prego. Vă rog să veniți la prezidiu, domnule Diaconu. a questo punto passiamo alla elezione della carica. Bun, acum trecem mai departe la alegerea celui de-al, celui de-al treilea vicepreședinte. Ce propunere avem? Mulțumesc, domnule președinte, din partea verzilor. Vreau să propun pe doamna Helga Trupel ca vicepreședinte. Mulțumesc, doamna Trupel, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Foarte bine. Deci spun încă o dată faptul că doamna Trupel este membra comisiei noastre și că a fost propusă de un grup politic în egală măsură și a semnat declarația de interese financiare. Vă rog să veniți în prezidiu. Mă scuzați, spune doamna președinte, am sărit peste lucrul cel mai important. Vă rog să mă scuzați. Astăzi propun alegerea doamnei Trupel prin aclamare. Dumneavoastră ați anticipat, fiindcă ați aplaudat oricum. Multe congratulațiuni. Felicitări, doamnă Trupel. questo punto chiedo la, uh, la candidatura. Mulțumesc. Acum, eh, cel de-al patrulea vicepreședinte, avem nominalizarea. Naverain. P-fracțiun schlage ich uh, Frau pentru PPE o propun pe doamna Micaela Șorlova. Bine. E... Mulțumesc. Doamna Mihaela Șoitrova este membra a Comisiei CULT, a fost propusă de către un grup politic și și-a completat declarația de interese financiare. Deci o întreb pe doamna Șoitrova dacă acceptă candidatura. Da, sunt de acord. Mulțumesc. Dar fiindcă avem un singur candidat, vă propun să votăm prin aclamare și o rog pe doamna vicepreședinte să ni se alăture la prezidiu. O darsi alla presidenza, prego onorevole Sodrova. Bine. Completat. Mulțumesc. Mulțumesc. Iată că am uh, încheiat uh, votul. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. În primul rând, uh, este vorba despre calendarul reuniunilor pentru restul anului 2014. Vreau să vă confirm calendarul. în dosarele dumneavoastră ar trebui să aveți deja lista datelor uh, reuniunilor noastre care au fost adoptate în mandatul anterior. Vă întreb uh, dacă ați avut ocazia să citiți să citiți această listă și vă dacă sunteți de acord Vreți să, le, vreți să vi le repet, să vă repet datele care au mai rămas până la sfârșitul anului, cele cinci reuniuni? Deci putem adopta calendarul. Reuniunile pentru anul 2015 vor fi propuse la reuniunea coordonatorilor din luna octombrie. Diverse, la punctul 5, vreau să vă spun că am unele comunicări. Următoarea reuniune va avea loc la Bruxelles pe 20 uh, iulie. Vom avea un schimb de păreri privind bugetul pe 2015. Atunci vom avea pur și simplu o discuție. În iulie se vor reuni și coordonatorii pentru adoptarea bugetului și pentru adoptarea calendarului pentru procedura bugetară. Comisia comisiei noastre îi se va cere să adopte prin e-mail propunerea coordonatorilor, fiindcă suntem presați de timp. Iar acest lucru ne va permite să ne respectăm calendarul. Dacă nu sunt observații, profit de această ocazie în numele meu și al tuturor vicepreședinților pentru a vă mulțumi pentru activitatea de până acum, pentru a mulțumi secretariatului și pentru activitatea viitoare, pentru a mulțumi și interpreților și uh, parlamentarilor din mandatul anterior și vă urez toate cele bune în activitatea viitoare. Prego, ce un Avem o solicitare de cuvânt. Domnul Chezus. Eh, with the microphone. Intervenție fără microfon. Vă rog să deschideți microfonul. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să urez biroului uh, mult succes. Eu uh, am votat cu toată încrederea și iată, văd la prezidiu patru femei și un bărbat. Sper să nu îl oprimați pe săracul bărbat și să-și poată uh, spune punctul de vedere cu toată încrederea. Eu, uh, acum 30 de ani, am fost membru al Parlamentului European și vreau să vă întreb care sunt competențele comisiei noastre. În mod normal, ar trebui să începem cu asta. Asta într-un proces democratic, ar trebui să știm care sunt competențele noastre, care e conținutul activității noastre și mai apoi să trecem la vot. Dar mă rog, să lăsăm asta deoparte. Cred că știți care sunt competențele noastre, fiindcă acum uh, înțeleg că avem competențe noi pe care nu le aveam înainte. Înainte aveam mai multă autonomie la comisia. Mai stau lucrurile așa, așa și acum? Da sau nu? Dumneavoastră cunoașteți bine acest subiect. Și aș dori câteva informații suplimentare privind uh, autoritatea de pe care ne bucurăm, competențele pe care avem, mandatul pe care uh, l-am primit. Ce, de ce autonomie ne mai bucurăm noi în față de comisie, de pildă și, și față de Parlamentul European, până la urmă? Față de biroul uh, Parlamentului European. De ce autonomie ne mai bucurăm noi? Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Nu pot să vă răspund decât parțial și îmi cer scuze nu avem foarte mult timp la dispoziție în această după-amiază, fiindcă după noi uh, urmează adunarea constitutivă a unei alte comisii. Vreau să vă răspund pe scurt, deci. În primul rând, vreau să vă spun că noi uh, vom uh, garanta echilibrul în comisia noastră și, și bineînțeles, nu doream să avem la prezidiu numai femei, nu mă mai face aceeași greșeală ca în trecut. Apoi, încă un aspect care se referă la o chestiune politică și juridică, după cum bine știți, sunt sigură. Vom uh, mai discuta despre acest subiect pe data de 22 iulie la întâlnirea noastră și accept provocarea dumneavoastră elegantă pe care mi-ați lansat-o da, într-adevăr, competențele noastre au fost sporite în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Parlamentul European, cal, pe, în, în, uh, rolul său de colegiuitor, are mai multe competențe și uh, la nivelul de cooperare european uh, este inclus acum, sunt inclus acum cultura, educația, sportul, unde nu avem competențe politica timp de tineret și mass media. Bineînțeles, vom intra în mai multe detalii mai târziu și sunt, sigur că, sunt sigură că și alți colegi vor avea ceva de spus. Dar este uh, adevărat că trebuie să începem cu dreptul și să știm foarte bine care este sfera competențele noastre. Vă mulțumesc deci foarte mult pentru sugestia făcută. Acestea fiind spuse, cred că putem încheia ședința de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată și mult succes!